domnul Damian, Damianonuțu și a validat mandatul său care începe cu data citată. Nu există observații, mandatul dumnealui este deci validat și ședința